Era... Era o femeie curajoasă, o mare jurnalistă care a interpretat pur și simplu esența profesiei de jurnalist, care este de a încheta și de a descoperi adevărul, faptele, fără teamă de nimeni. Și ea nu a avut teamă de nimeni și a făcut-o până la sfârșit și a făcut datoria cu coerență. În 30 de ani de carieră, niciodată nu și-a pierdut speranța. A continuat să facă lumină, să afle faptele, să răspundă doar în fața cititorilor săi, singurii, față de care simțea că trebuia să dea socoteală. Și în acest spirit a publicat mai mult de 20.000 de articole în care a denunțat abuzuri de putere, cazuri de corupție și de proastă guvernare. Ca orice alt uh, adevărat jurnalist, a fost o santinelă, un soldat uh, din linia întâi în apărarea valorilor noastre. Și doar datorită unei prese libere și independente, noi putem acum să dispunem și să apărăm democrația, statul de drept, libertatea de exprimare și toate drepturile fundamentale pe care se sprijină construcția europeană și chiar civilizația noastră. Uniunea Europeană e mult mai mult decât o piață unică, o monedă, o bancă. Nu, e o reflexie a valorilor acestora, a identității noastre. În centru are demnitatea și libertatea persoanei. Și uh, pentru a apăra în afara și înăuntru Uniunii, trebuie să afirmăm independența presei și sunt mândru de acest Parlament care întotdeauna hotărât a fost uh, uh, în linia întâi în această bătălie și asasinatul lui Daphne nu trebuie să rămână nepedepsit. Ce credibilitate mai avem noi când apărăm jurnaliștii din lumea întreagă dacă nu reușim să uh, îi protejăm, să le dăm dreptate la noi acasă. Și aștept ca autoritățile din Malta să facă toate eforturile ca să facă lumină în acest caz. Trebuie să urmărească toate pistele posibile și consider că e necesar să se implice și Europol în cadrul unei anchete internaționale în care toate forțele de poliție să-și poată aduce contribuția pentru a ajunge la arestarea și condamnarea vinovaților. E, questa, e questo coinvolgimento. Această ă, ă, colaborare internațională am și solicitat-o la ultima reuniune a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene. Exemplul pe care ne l-a dat Dafne nu trebuie dat uitării. Din acest motiv, ieri seară, biroul președinției a hotărât să ca sala de presă a Parlamentului European la Strasbourg să poarte numele lui Daphne Caruana Galizia de acum înainte. Abbiamo qui con noi. Avem aici alături de noi la tribună membrii familiei sale către soțul său, către cei trei uh, fii, uh, către nora sa vreau să uh, le transmit faptul că suntem aproape de ei, la fel ca mii de maltezi care duminică au ieșit în stradă pentru a cere dreptate și pentru a își aminti angajamentul său și lângă ei stau o jumătate de miliarde de cetățeni europeni alături de ei. questo applauso aceste aplauze dragi membri ai familiei lui Daphne aceste aplauze sunt un mesaj foarte clar și anume că Parlamentul European se va ocupa de acest caz și de asasinatul soției, mamei, soacrei dumneavoastră și va fi neobosit până când se va descoperi adevărul. Nu vom păstra liniștea și vom fi activi până când nu se vor descoperi uh, și cei care au efectuat și cei care au comandat acest asasinat. Și vă rog acum să ne ridicăm în picioare și să păstrăm un minut de reculegere în semn de respect față de această doamnă în memoria lui Daphne Caruana Galizia. Și acum uh, un punct cu privire la regulamentul de procedură. Vă rog. No micro. Domnule Corvin Miche, un milion de euro pentru găsirea, uciderea sau uh, predarea uh, asasinilor doamnei uh, Dafne, Caruana Galizia. Vielen Dank, Herr Kollege. Corvin Miche. Wir Mulțumim, stimate uh, domn Corvin Miche. Trecem acum la vot în ceea ce privește raportul Riche. Vă rog, cu privire la regulamentul de procedură. Punct procedural. O precizare, vă rog. Tocmai am ținut un moment de reculegere pentru Dafne Caruana Galița. Suntem îngroziți. Acest omagiu era necesar, dar poate că am putea să trecem de la cuvinte la fapte. O să votăm în curând uh, raportul cu privire la protecția avertizorilor. Deja s-au depus amendamente pentru ca să se afecteze acest raport. Dacă chiar vrem să protejăm presa, haideți să votăm împotriva acestor amendamente în câteva minute. Mulțumesc!